Good afternoon, colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Uh, suntem deja în întârziere. Uh, e trecut de ora 3. Nu o să vă rog uh, să vă atașați centura, dar vă rog totuși să îmi permiteți să decolăm în această după masă. So, welcome to, to this afternoon. Bună ziua, bun venit la sesiunea de după amiază. Începem cu voturile. Trebuie să votăm două dosare. În primul rând, avizul privind opțiunile UE pentru a îmbunătăți accesul la medicamente. Eleonora Evi este raportor. Vă rog să vă introduceți cartelele de vot în console și haideți să trecem la vot. Amendamentul de compromis 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, vă rog să ridicați mâinile. Pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Verificăm, da. Verificăm amendamentul 5. The vote is open and now it's closed. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Prima parte, da, avem vot pe părți. Prima parte a fost votată, a doua parte acum. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm? Verificăm amendamentul 19. open. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 în două părți, Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 4, verificăm amendamentul 29 acum. S-a deschis votul. And it's closed. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, E respins. Compromisul 5 pentru împotrivă abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul la compromisul 5. The vote is S-a închis votul. Se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. Verificăm. Verificăm amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, E respins. Verificăm și 52-ul. A fost respins. Compromisul 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 59 56 a, am ratat, dar era prea micuț. Pentru. Deci 56. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Trecem acum la amendamentul 59. Am votat deja compromisul 7, a fost adoptat, deci trecem acum la 59 pentru, împotrivă, abțineri respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri. A, e caduc, bineînțeles. 57. The first part uh, in Prima parte. Împotrivă, abțineri, e respins. Verificăm 57 atunci. Vote is open. And now it's closed. S-a închis votul, s-a fost adoptat. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doriți să verificăm? Verificăm 65 atunci. S-a deschis votul. Vote closed. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul numărul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 71 pentru împotrivă Abțineri se respinge. 73 pentru împotrivă, abțineri, e respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la compromisul 10 pentru, împotrivă, Abțineri? Verificăm. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de două voturi. Trecem acum la amendamentul 92. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, verificăm. A doua parte a amendamentului 92 s-a deschis. The vote is closed. S-a închis votul. E respinsă. Acum trecem la amendamentul 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă. De asemenea, trebuie să verificăm. Votăm amendamentul 95, s-a deschis votul. And, and now it's closed. A închis votul se adoptă cu mare majoritate de voturi. 97 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm și acest amendament. Amendamentul 54 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de un vot. Voturi foarte strânse astăzi. Compromisul C. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum avem votul final. Pe marginea proiectului de aviz astfel modificat s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.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 Okay, we continue with the annual report of the activities. Continuăm cu raportul referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2015, amendamentul de compromis A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, doar a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Com amendamentul de compromis B1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul de compromis B1. Vote is closed. And it is rejected. Se respinge. Amendamentul de compromis B2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum trecem la amendamentul 24 pentru împotrivă abțineri e respins. 25 pentru împotrivă abțineri e respins. 26 pentru 26 și 27 sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm atunci. Nu spuneți nu, ci vă rog să verificăm. E mai politicos. S-a deschis votul pentru verificare și acum s-a închis votul. E respins. Amendamentul 28 pentru prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul de compromis C1. Pentru. Astăzi cu toții suntem uh, trumpificați. S-a deschis votul. pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Acum amendamentul de compromis C2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35, da, așa este. C2. You want that to be checked? Să verificăm amendamentul C2. S-a deschis votul. And we close the S-a închis votul. Se adoptă cu mare majoritate. Amendamentul 35 și 36. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis de 1 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul de compromis de 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul de compromis de 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 43, amendamentul 43. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul de verificare la 43. S-a deschis votul și s-a închis votul. Se adoptă. 44 Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Verificăm. S-a deschis votul și s-a închis votul acum. Și se adoptă. Amendamentul de compromis E. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 50 uh, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 49 pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm, pentru că nu ridicați mâna suficient de sus. S-a deschis votul pentru amendamentul 49. S-a închis votul. Uitați-vă la rezultat. Nu e bine deloc. 51 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 55 pentru,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 G pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul Votăm pentru 66. Două amendamente identice. Vreți să le votăm separat? 66. Cine e pentru? Sunt perfect identice, ceea ce înseamnă că trebuie să le votăm împreună. Pentru împotrivă, abțineri, sunt respinse. Verificăm. Verificăm 66 și 67. S-a deschis votul, s-a închis votul. Au fost respinse. 68. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 42 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Verificăm 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Diferența e de un vot se aprobă. 72. Acum cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm și acest amendament. Amendamentul 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 69. Cine pentru? Abțineri se adoptă. 70 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 71 pentru. Împotrivă se adoptă. 73 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum trecem la, la referiri. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Referirea 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, 4, vă rog, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Pentru, Haideți să fim generoși cu PPE-ul, pentru că au un coordonator foarte drăguț. Aveți nevoie de un minut, cinci minute? Între timp, avem o pauză creativă, așa cum se spune la, în televiziune. Dorește cineva să-și aduce o contribuție, să facă o glumă sau ceva, să ne spună, să ne cânte ceva. <laughs> can I just... Sorry, I but it is unusual to interrupt. Îmi cer scuze, e neobișnuit să întrerupem votul. Dacă am început, trebuie să continuăm uh, și coordonatorii își fac treaba mai târziu. Doamna președinte, cred că acum uh, au avut pauza de care era nevoie și au rezolvat. Deci suntem la amendamentul 6 de la citări, de la referiri, uh, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. În regulă. Verificăm votul pe prima parte la amendamentul 9. Deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. Partea a doua din amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11 cu o nouă modificare orală. Vedeți textul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. În regulă, verificăm numărul 15. Amendamentul 15. Deschidem votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm și în acest caz. Deschidem votul. Amendamentul 16. Se închide votul și se adoptă. Și acum votăm întregul proiect de raport în ansamblu electronic. Vă rog, deschidem votul. Se închide votul și se adoptă. Mulțumesc tuturor pentru faptul că ați venit cu cartelele de vot și pentru ajutor. Uh, Punctul următor, avizul privind interpretarea și implementarea acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare. E avizul domnului Marias și cu plăcere vă și dau cuvântul domnule Marias. Puteți să treceți la subiectul următor, vă rog? Despre care aviz discutați? Domnule Marias, tocmai v-am dat cuvântul în calitate de raportor la punctul următor. De data asta eu am nevoie de o pauză. Thank you, Madam Chair. Uh, can I use this? Domnul Shani. Vă rog, doamnă președinte, vreau foarte pe scurt în numele PPE să intervin. Doamnă președinte, în numele grupului PPE aș vrea să spun că primul vot, avizul privind uh, opțiunile Uniunii în ceea ce privește îmbunătățirea accesului la medicamente. E un document foarte important. Eram pregătiți să votăm, dar din păcate partea finală a procedurii sau pregătirea versiunii definitive a documentului uh, nu a fost gestionată cu mare seriozitate, după părerea noastră, și de aceea grupul PPE nu e mulțumit de felul în care a fost gestionată uh, redactarea și de aceea am fost uh, forțați să votăm împotriva. Regretăm și eu și tot grupul, dar asta e poziția noastră. Asta e democrația. Am votat uh, și acum discutăm punctul următor. Mulțumesc pentru declarație și dăm uh, și trecem acum la aviz. Domnule Maria, sper că sunteți gata. Intervenție fără microfon din sală. Bun, atunci uh, trecem peste contribuția dumneavoastră. Domnul Maria se întreabă dacă se poate să intervină mai târziu. Eu vă spun, programul uh, e pregătit de mult pentru astăzi. Acum trebuia să interveniți. Uh, termenul pentru amendamente 21 noiembrie, vot pe 24 noiembrie și apoi în plenară. Pe 24 ianuarie, în această comisie și după aceea în plenară. Domnul Marias, deci, nu e gata să intervină. Vreunul dintre raportorii din umbră dorește să intervină? Dacă nu... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. E bizar să răspundem, uh, să intervenim în legătură cu un raport fără să fie ascultat intervenția raportorului mai întâi, dar oricum în numele grupului SND considerăm că proiectul de aviz e, reprezintă un punct de plecare destul de clar, o bună bază pentru introducerea um, opiniei cetățenilor în agenda Comisiei privind o mai bună reglementare. Primul comentariu general e că mai bună reglementare, din punctul nostru de vedere, înseamnă îmbunătățirea sistemului de legiferare și nu ar trebui văzută, așa cum se întâmplă prea adesea, ca o formă de înlătuia, înlăturarea garanțiilor pentru cetățeni, mai ales când e vorba de drepturile muncitorilor. Trebuie să vedem aici o posibilitate ca vocea cetățenilor să fie ascultată mai bine în procesul de legiferare european și ca o șansă ca acesta să devină ceva ușor de înțeles și ceva accesibil pentru cetățeni. Așadar, cred că acest, în acest aviz va trebui să ne concentrăm pe garantarea faptului că legiferarea nu devine dezechilibrată în favoarea lobbyiștilor și că vocea societății civile nu este blocată în urmarea acestui, ca urmare a acestui dezechilibru și de aceea ne bucurăm că acest apel la transparență mai mare în cadrul unor procese, cum ar fi uh, cel de negociere al TTIP, de exemplu, uh, a fost introdusă. Poate că nu mai chiar așa de potrivit acest uh, <laughs> subiect, dată fiind, uh, dat fiind rezultatul alegerilor, poate nici nu mai e un subiect de actualitate TTIP, dar oricum vrem să vorbim uh, despre transparența în cadrul negocierilor privind acordurile comerciale și vrem să asigurăm, ne asigurăm că acestea vor fi transparente Ah, și la fel și legislația existentă și cea nouă. De asemenea, ar trebui să dăm glas unor preocupări în legătură cu costurile neintegrării europene. Am văzut ah, practic există îngrijorări legate de unul sau mai mult sau câteva state membre în care absența unei ah, acoperiri legislative sau a unei implementări deficitare legislației europene duce la dezechilibre, la rezultate dezechilibrate pentru uh, cetățeni care simt că trebuie să vină să se adreseze acestei comisii ca să-și apere drepturile și să se poată bucura de dispozițiile legislației europene. Deci trebuie să spunem că dorim să înțelegem care costul real al neintegrării europene, deoarece acest cost există. Există un cost al Uh, lipsei de acțiune colectivă și uh, mai ales pentru cetățeni și vedem foarte des acest lucru și cel mai adesea cetățenii și mai ales cetățenii cei mai vulnerabili plătesc prețul. Acestea fiind spuse, vom depune o serie de amendamente. Sperăm că ele vor fi luate în calcul de către raportor și uh, vrem să colaborăm cu acesta ca să um, re, re, raportăm, să avem un bun raport care să fie luat în seamă și de Comisia pentru Afaceri Constituționale. Mulțumesc, Jude, pentru contribuție, însă comitatea, Comisia de Resort este juri, nu cea pentru afaceri constituționale, însă avizul nostru sperăm noi, va fi luat în calcul cu seriozitate și de iurii. Raportorul e gata acum să ia cuvântul? Mulțumesc, doamna președinte spune domnul Marias, uh, pusesem accentul pe votul pentru raportul precedent și nu-mi dădeam nu-mi dădusem seama că uh, deja am trecut la acest punct uh, foarte important, acest aviz foarte important. Bineînțeles că o să-i ascult pe raportorii din umbră, să ascult ce au de spus, astfel încât să avem un raport echilibrat, care va ține seama de toate opiniile, uh, astfel încât să se bucure de un sprijin maxim. Bineînțeles, la nivelul Uniunii Europene, o mai bună legiferare înseamnă două lucruri. În ceea ce privește legislația de bază, cred că trebuie să avem o legislație echilibrată din punct de vedere social. De altfel se și spune acest lucru în primul alinat din uh, aviz, pentru că avem o decizie o legislație care adesea ridică probleme în Uniunea Europeană și care uh, nu se ridică la înălțimea așteptărilor și care foarte adesea duce la tensiuni și luări de decizii care nu reprezintă interesele majorității cetățenilor. Deci, uh, ar trebui să fie echilibrate social, în primul rând, legile. Apoi, locurile de muncă. Trebuie să se ia decizii care să favorizeze, să fie propice pentru drepturile muncitorilor, pentru crearea de locuri de muncă, pentru că ne găsim într-o situație cu șomaj mare, prelungit, de sărăcie socială în Uniunea Europeană, deci legislația trebuie să aibă efectul de a opri a pune capăt acestor inegalități și șomajului, ceea ce se găsește la alineatul 4. Apoi, TTIP, adică binecunoscutul acord care, după părerea mea, nu uh, va fi benefic pentru dezvoltare și creștere economică în Europa. În același timp, ar uh, uh, crea condiții mai bune pentru multinaționale, ar aboli ideea de bine public, ar crea un sistem paralel judiciar care ar periclita situația statelor membre și care, de asemenea, ar defavoriza și agricultura. Acum, după alegerea domnului Trump, poate acest acord nici nu va mai fi negociat și eu cred că ar fi un lucru bun pentru cetățenii europeni, mai ales pentru cei din Grecia. Pentru a reveni acum uh, la legislația care influențează negocierile TTIP, Considerăm că ar trebui să existe mai multă transparență. Considerăm de asemenea că ar trebui să avem o participare mai mare a parlamentarilor europeni și, bineînțeles, și a societății europene și a partenerilor sociali, adică a tuturor celor care sunt direct vizați de acest acord. Mai există și alte puncte referitoare la colaborarea între Parlament și Consiliu. Sunt cele două foruri legislative și trebuie ca cei doi colegiuitori să lucreze bine împreună, să colaboreze, să nu apară probleme, astfel încât noi ca parlamentari, ca prim braț uh, legislativ să ne asumăm rolul și să contribuim la prosperitatea um, cetățenilor europeni. Și că un lucru care mai trebuie spus, rolul experților e ceva important, dar ar trebui de asemenea să existe reglementări care să facă ca experții să poată contribui cu adevărat la o bună legiferare. Și trebuie să renunțăm la procedura legislativă depolitizată. Până la urmă facem politică, luăm decizii trebuie să facem niște alegeri și uh, să redactăm și să punem în practică aceste alegeri. Iată, deci, am ascultat și intervenția raportorului din umbră SND, voi asculta și pe ceilalți colegi, sunt perfect deschis la sugestiile lor și la cererile lor, astfel încât să ajungem să avem un raport echilibrat care să poate fi adoptat de marea majoritate a colegilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Și dau acum cuvântul lui Iar. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, uh, raportor din umbră și aș vrea să fac câteva observații. În primul rând, aș vrea ca aviz, uh, acest aviz, uh, care a fost bine prezentat în detaliu de raportor, uh, să menționez în primul rând uh, că există această nevoie de a schimba procesul de legiferare și cred că aici uh, rolul comisiei noastre este subestimat pentru că noi uh, ascultăm vocile cetățenilor și vedem că în practică niște lucruri chiar nu funcționează. Ne bucurăm de bună colaborare cu Comisia, sper să avem un dialog constructiv pentru că ar fi bine să uh, putem trage concluzii conform uh, proceselor uh, deja stabilite. Ar trebui ca și acestea să fie modificate în cazul în care nu sunt foarte corecte. În ceea ce privește transparența, cetățenii europeni sunt tot mai sceptici și transparența ar însemna să explicăm mai bine ce facem. Uh, de exemplu, ar trebui, de exemplu, în, capul, în cazul medicamentelor să avem uh, uh, o atitudine mai clară, să spunem că trebuie să garantăm ca, transparența. Mi se pare că mai sunt multe de făcut și mi se pare și că raportorul deja și-a pus uh, raportul pe care cea bună. Și, bineînțeles, o discutăm și cred că vom avea un uh, um, raport bun. Noi, uh, PPE-ul, suntem cel puțin la dispoziție. Mulțumesc. Thank you, Peter. I have I have no more speakers on... Mulțumesc foarte mult. Văd că nu mai sunt alți oratori înscriși pe listă, așa că putem trage concluzii în această discuție. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții și din nou, domnul Maria, să aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Evident, am ascultat cu atenție observațiile lor. Pe marginea acestui aviz am să țin seama de ele și aștept acum și amendamentele. Și aș dori încă o dată să-i rog pe colegi să mă scuze, pentru că, așa cum am spus încă de la bun început, mă concentrasem pe raportul referitor la mediator și votul care tocmai a avut loc și nu mi-am dat seama imediat că mai era încă un aviz al meu care trebuia să fie discutat referitor la mai bună legiferare. Îmi pare rău că am întârziat lucrările timp de câteva secunde. Bun, mulțumesc, spune doamna președinte. Trecem mai departe la punctul 15, care de fapt a fost anulat din cauza faptului că vizita, uh, misiunea a fost uh, anulată pentru că membrii au cerut ca aceasta să aibă loc și până la urma urmei nu au participat. Deci, uh, în virtutea regulamentului asupra căruia cu toții am fost de acord, a trebuit să anulăm această misiune. Și am să revin asupra acestui subiect ulterior la ședința coordonatorilor. Dar există totuși o misiune care a avut loc și care este la punctul 16 de pe ordinea de zi și e vorba de vizita în Slovacia care a avut loc în date la, data de 22-23 septembrie 2016 și a fost o vizită foarte interesantă și foarte fructuoasă. Nu cred că trebuie să evoc toate detaliile. În principiu, raportul va fost distribuit. Avem un termen limită uh, fixat luni Săptămâna aceasta, pentru înaintarea amendamentelor și a comentariilor, au fost intruse, inclus, introduse anumite comentarii, au fost introduse în text și acum membrii sunt uh, rugați să se pronunțe acum doar pe marginea recomandărilor, insist, asupra recomandărilor și nu a întregului text pe marginea raportului cu termen fixat 15 uh, noiembrie și anume marțea viitoare. Pot face acest lucru prin mail și asta ca urmare a formularului trimis de către secretariat ieri. Votul pe acest raport va avea loc pe 28-29 noiembrie, pe durata ședinței noastre, a comisiei noastre PETI și va fi transdus în slovacă și în celelalte limbi solicitate de către membri. Și am în vedere că ați citit deja raportul, n-am să-l trec acum în revistă în detaliu. Aș vrea doar să subliniez recomandările și anume că s-a fixat data limită pentru înaintarea amendamentelor pe marginea recomandărilor până în data de 10 octombrie, 10 noiembrie, 15 noiembrie, se corectează doamna președinte, în așa fel încât să avem traducerile gata pentru a le putea și vota. Deci, repet încă o dată, spune doamna președinte, 15 noiembrie, nu octombrie, noiembrie. Și atât. Și acum putem trece și mai departe, pe ordinea de zi, punctul 17, vorba de petiția 1049 din partea unui cetățean, unei cetățene italiene, uh, cu mai multe semnături în ceea ce privește revizuirea cadrului financiar multianual. Petiționarul este prezent și secretariatul pentru noul deal pentru Europa este de asemenea reprezentantul este prezent și am să fiu încântată mai întâi să dau cuvântul petiționarului timp de 5 minute maxim. Vă rog, aveți cuvântul. cum se face? E eh, de la noi eh, promotori della petizione New Deal for Europe Mulțumesc, doamna președinte. Noi, ca și autori acestei uh, petiții, noul deal pentru Europa, suntem convinși că cea mai bună cale de a regăsi un consens al cetățenilor față de instituțiile europene este să angajăm niște reforme și asta în cadrul tratatului de la Lisabona. Fondul European pentru Investiții Strategice reprezintă un pas înspre calea cea bună. După mulți ani de politică de austeritate, iată că se dă acum prioritate creșterii competitivității, creării de locuri de muncă. Cu toate acestea, dotarea financiară este insuficientă pentru a face față nu numai uh, șomajului, 20 de milioane de șomeri în continuare în Uniunea Europeană, Apoi, economia stagnează și pentru a face față de asemenea și noilor provocări, migrație, politică externă, de securitate. De aceea e nevoie de o relansare a Europei și în cadrul inițiative propuse uh, de către o treime din statele membre, în cadrul cooperării consolidate, există patru soluții posibile. Taxe în ceea ce privește tranzacțiile financiare, în așa fel încât să putem penaliza specula financiară, să o sancționăm și să luptăm astfel împotriva oligarhiilor financiare care ar trebui și ele să plătească costurile pe care le suferă cetățenii, uh, în așa fel încât să avem o, o calitate a vieții durabilă. Apoi, taxe pe emisii de CO2 pentru a descuraja utilizarea combustibilor fosili și pentru a promova o tranziție către energii regenerabile curate, în așa fel încât să profităm de șansa unică pe care o prezintă în momentul de față costul redus al petrolului. În al treilea rând, Beneficiile obținute de pe marginea acestor taxe ne vor permite să lansăm anumite proiecte prin, cadru, prin intermediul Băncii Europene de Investiții și, în acest sens, anumite bonuri de valoare, titluri de valoare ar putea fi cumpărate de către BEI în ceea ce privește relaxarea financiară, în cadrul uh, metodei sau procedurii de relaxare financiară. Și evident putem discuta și despre resursele proprii ale Uniunii Europene. Grupul de Monti a emis astfel de concluzii pe acest subiect și petiția noastră reprezintă o mare parte din societatea civilă italiană care e de părere că acum trebuie să acționăm și Parlamentul European poate juca un rol însemnat în acest sens, tocmai pentru a concretiza așteptările cetățenilor. Aș dori să vă spun că am citit faptul că și Comisia Europeană a prezentat un aviz în ceea ce privește petiția noastră pot să vă confirm faptul că, având în vedere că anumite state membre nu își doresc o sporire a resurselor proprii la bugetul european, există totuși un grup de state membre care pot să solicite astfel o sporire a acestor resurse prin procedura așa numită cooperare consolidată. Și e un element care este ignorat în reacția pe care a avut-o Comisia față de petiția noastră se pierde din vedere faptul că în momentul de față există 17 state membre care negociază pentru a instaura o astfel de taxă pe tranzacții financiare. Sunt negocieri care uh, sunt într-un stadiu destul de avansat și deci în acest sens există un adevărat potențial uh, de a crea o taxă pe CO2. E vorba de o taxă pentru noi resurse proprii iar beneficiile sau uh, veniturile din aceste taxe ar putea fi vărsate la Fondul European pentru Investiții Strategice și utilizate de acele state membre care au cooperat. Deci e vorba de resurse naționale obținute din aceste taxe care ar veni și ar alimenta Fondul European pentru Investiții Strategice și ar contribui astfel la relansarea creșterii în țara noastră. Aș dori să subliniez de asemenea că emiterea unor astfel de titluri de valoare pentru diferite proiecte este posibilă, cu condiția ca această datorie să fie garantată prin sume echivalente de la buget iar veniturile din taxele pe tranzacții financiare, estimate la o valoare de 30 de miliarde pe an, plus taxele de CO2, 50 de miliarde pe an, ar putea să constituie acea garanție necesară pentru a putea emite astfel de obligațiuni. Și, în concluzie, aș dori să vă spun că petiția aceasta nu este doar o inițiativă personală, este rezultatul unei campanii intitulată New Deal pentru Europa, lansată încă din 2012, și care a fost susținută de 10 comitete diferite din 10 uh, state membre, 68 de ONG-uri, nenumărate sindicate ne susțin, FCT, diferite alte sindicate, primării, cam 100 la număr, Paris, Lyon, uh, uh, din Germania de asemenea, în regiunea Rinului și așa mai departe. Există personalități din lumea culturală, politică, Cinci din cei 10 candidați pentru președinția Comisiei Europene ne susțin și iată că vă prezentăm acest uh, subiect. Thank you very much. I would like... Mulțumesc foarte mult și acum aș dori să-l invit pe reprezentantul Comisiei să ia cuvântul. Vă rog. thank you, Chairman. My name is Maurer. I'm from... Mulțumesc, domnule doamnă președinte. Mă numesc Tilo Maurer. Vin din partea Direcției Generale pentru Buget și mă ocup de revizuirea cadrului financiar multianual și resurse proprii. Și vreau să mulțumesc uh, petiționarului pentru această contribuție. Noi am primit deja contribuția sa în iunie. Comisia a răspuns salutând în linii generale această inițiativă și această sursă de inspirație. Între timp, revizuirea la jumătate de mandat, propunerile au fost deja înaintate și, într-adevăr, noi am preluat câteva din aceste aspecte ce au fost uh, evocate și în petiție. Spre exemplu, prelungirea EFSI, sprijin pentru anumite priorități politice, pentru a favoriza creșterea și ocuparea și chestiunea migranților. Și evident, Comisia propune câteva lucruri în acest sens, în pragurile prevăzute pentru uh, CFM și se propune de asemenea și o spărire a flexibilității mecanismelor din cadrul uh, uh, financiar multianual. Acum, în ceea ce privește resursele proprii, Comisia este conștientă de faptul și participă de altfel activ la grupul de lucru uh, Monti pe uh, aceste subiecte ale resurselor proprii și aceste sugestii au fost uh, examinate. Avem, evident că nu ignorăm posibilitatea unei cooperări consolidate și de fapt asta chiar decurge din decizia inițială referitoare la resurse proprii și uh, de aceea anumite state membre au hotărât să facă în așa fel încât anumite din veniturile, uh, din veniturile ce provin din aceste taxe să fie puse la dispoziția bugetului european. Acum, cu, atât, cu acestea fiind spuse, nu putem ști încă de pe acum cum vor evolua negocierile. Va trebui să așteptăm și deocamdată nu putem exclude niciun fel de rezultat. Totul e posibil. Și, într-adevăr, pentru revizuirea la jumătate de mandat, în ceea ce privește decizia referitoare la resurse proprii ca atare, evident aceasta nu se face așa la împripă, ci se face cu atenție, ținând seama și de următorul cadru financiar multianual, de pregătirile pentru anul 2017, iar aceste pregătiri, aceste analize sunt în curs de demarare. Și există priorități clare pentru viitoarea structură a CFM, atât în ceea ce urește cheltuiele, cât și în ceea ce privește veniturile. Și e clar că vom analiza aceste sugestii în cadrul următoarelor dezbateri Uh, referitor la CFM. Deci vom prelua din ideile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru această petiție. Și în ceea ce privește latura procedurală, e adevărat că implicarea Parlamentului European, atât pe partea de cheltuieli, cât și pe partea de venituri și resurse proprii, este de asemenea și un subiect de discuție foarte important la grupul de înalt nivel și știu că uh, există deputați foarte, foarte activi în această procedură, deci e clar că nici asta nu poate fi ignorat. Mulțumesc! The floor is now open for colleagues to give their contribution. Mulțumesc și acum au cuvântul colegii, dacă doresc să intervină. Mai întâi, doamna Cabezon, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Încă de la bun început, eu aș vrea să se mențină deschisă această petiție, pentru că ar fi foarte indicat să avem și punctul de vedere din partea Comisiei în acest sens, pentru că are o influență în acest dosar. Și cu siguranță că și Comisia Econ va susține acest, această idee. Deci eu mi-exprim sprijinul față de petiționar și față de această petiție și aici să așteptăm un răspuns din partea Comisiei. După cum s-a spus deja, situația economică pe care o traversăm în momentul de față și uh, dificultățile sociale cu care ne confruntăm fac în așa fel încât să trebuiască să combatem aceste dificultăți. Și în momentul de față, resursele financiare în statele membre uh, sunt mai uh, dificile și nu ne putem bizui prea multe resurse proprii, deci de aceea va fi o, o adevărată șansă să rezolvăm această dilemă. Tocmai de aceea doresc să sprijin această petiție și, după cum spuneam, ar fi foarte bine să avem și un sprijin și din partea celorlalte comisii parlamentare, în așa fel încât să fim în măsură să concurăm și cu Comisia Europeană. Mulțumesc! I have no more speakers. Nu mai sunt alți oratori înscriși pe listă, ceea ce e surprinzător, pentru că Peter, iar, vă rog. Äh, äh, e vorba de faptul că sunt de acord cu colegul și într-adevăr uh, statele membre vor mai multe de la Comisia Europeană atunci când e vorba de resursele proprii. Uh, cine comandă până la urmă trebuie să și plătească, dar uh, resursele proprii sunt chiar o problemă mare a Uniunii Europene și de aceea uh, nu e suficient să spunem uh, că Uniunea ar trebui să dea mai mulți bani, să se angajeze mai mult, ci și să vadă unde e potențialul cel mai mare. Și, într-adevăr, trebuie să ne gândim, să vedem uh, și cum a spus comisia, uh, ușile nu s-au închis uh, și aș da și un exemplu. Acea taxă pe tranzacțiile financiare o susțin și eu și Asta pentru că e vorba de un sector care ne-a dus buza propastiei și Uh, care a dat naștere la foarte multe discuții în Uniunea Europeană um, între statele membre. Între timp nu se mai vorbește despre acest subiect, dar uh, ar fi momentul să relansăm discuția, să nu lăsăm să moară această idee, pentru că altfel nu o să reușim să ducem mai departe Uniunea Europeană și piața internă. Thank you very much, José Mulțumesc și acum are cuvântul colegul Coțolino. Și eu sunt de acord cu cele spuse de ceilalți colegi. Și mie mi se pare că nu ar trebui ca această petiție să fie închisă și să fie uitată. Deci trebuie să o menținem deschisă. Anul viitor este un an important, așa cum spunea și Comisia Europeană. De aceea ar fi bine să utilizăm această contribuție uh, adusă de către această petiție, în așa fel încât să relansăm dezbaterea atât la noi, la Comisia PETI, dar și în celelalte comisii parlamentare, ideea fiind să avem un dialog cu membrii societății civile europene, în așa fel încât să uh, ne mai gândim la aceste aspecte care sunt decisive pentru a construi viitoarea identitate a Uniunii Europene. Tocmai de aceea doresc să mulțumesc petiționarilor pentru munca depusă și pentru entuziasmul pe care l-au pentru a prezenta acest uh, subiect. Haideți să facem un efort să menținem această petiție deschisă și eventual în 2017, în cadrul discuțiilor noastre ulterioare pe acest subiect, să discutăm din nou cu petiționarul pe această temă. Doamna președinte, e foarte, foarte bine. Bun, sunt uh, gata să dau acum cuvântul colegului Fernandez. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În ceea ce privește uh, obligațiunile europene, vreau să subliniez faptul că Uh, trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește respectarea echilibrului. Dacă noi suntem gata să uh, sporim uh, resursele pentru cadrul financiar multianual prin aceste obligațiuni, ar trebui să vedem cum anume vom plăti dobânzile. Eu aș recomanda și aș cere petiționarilor, aș cere ca această petiție să rămână deschisă până când vom avea un răspuns din partea Comisiei într-o marginea acestei propuneri, și anume introducerea unor noi resurse proprii prin eventualitatea la emiterii unor astfel de uh, titluri de valoare sau obligațiuni, în așa fel încât să spărim dotările din cadrul financiar multianual. Mulțumesc foarte mult și acum domnul uh, Jean Bonc. Mulțumesc foarte mult. În ce limbă am voie să vorbesc? una din cele oficiale ale Uniunii Europene. Da, am văzut că toată lumea vorbea într-o engleză bună și mă gândeam, eu știu, poate să vorbesc și eu în spaniolă sau cum. Eu aș prefera și eu suedeză din când în când, spune doamna președinte, dar nu se întâmplă des. Bun, am să vorbesc în spaniolă de data aceasta, pentru că uh, când uh, a vorbit colegul în limba engleză, l-am înțeles că vorbește spaniolă, nu pricep niciodată. Din punctul meu de vedere, doresc să spun, din partea grupului ALDE, cred că, dincolo de doamna președinte, sunt singurul ALDE în sală, dar doamna președinte e neutră. Și sunt foarte mândru că această petiție a ajuns la noi, la comisia noastră, pentru că e vorba de o inițiativă care întărește dezbaterile și întărește dezbaterile din Parlament. Are și o dimensiune legislativă, e o, e o inițiativă europeană. Nu e doar o ceartă la nivel local, așa cum se mai întâmplă de multe ori. Deci are amploare. Este o propunere pentru a avea o legislație, pentru a avea o dimensiune supranațională. Așa că sprijin tot ceea ce s-ar putea face din cadrul comisiei noastre pentru a relansa dezbaterile referitor la această propunere și susțin această mișcare. Evident că există și nuanțe, pentru că putem avea o viziune un pic diferită în ALDE sau în, social, în grupul socialiștilor și democraților. Asta e normal, putem explora. Dar putem spune că este o propunere pentru o Europa mai bună, pentru o Europa mai federală, dacă se poate spune așa, pentru o Europa mai solidară și, evident, vreau să spun că tot ceea ce comisia noastră PETI poate face va fi încurajat din partea mea și vreau să-i felicit și pe petiționari și să, le asigur, să îi asigur că se vor bucura de sprijinul meu total. Mulțumesc! Excelent, minunat! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Atunci aș dori să vă informez. Ați uh, am primit o uh, scrisoare de la președintele Econ, pe care am primit-o doar astăzi. Tot de la Comisia Econ și de la Comisia de Bugete am primit uh, răspunsul pe care această comisie l-a dat în septembrie, uh, în care și-au dat acordul pentru mai multă cooperare parlamentară. Uh, se face trimitere și la importanța acordului, a conferinței interinstituționale care a avut loc în luna septembrie în acest an cu privire la viitoarea finanțare a Uniunii Europene, cu participarea parlamentelor naționale și s-a discutat despre uh, finanțele um, europene și de partea de venituri mai ales. Uh, Comisia de bugete face trimitere și la rezoluția din iulie cu privire la revizuirea post-electorală a cadrului financiar multianual 2014-2020, subliniind că este nevoie de mai multă reformă, reformă a sistemului de resurse proprii și uh, dând, uh, spunând că cele două taxe propuse de către petiționari merită atenția noastră. Deci, repet, cele două taxe propuse de către petenți uh, merită analizate. Comisia de bugete și-a exprimat uh, în avizul său și părerea că reforma resurselor proprii nu ar trebui să fie făcută în contextul revizuirii cadrului financiar uh, CFM, având în vedere procedura foarte greoaie pentru a schimba această decizie cu privire la resursele proprii. Uh, astăzi, în scrisoarea pe care o avem, o scrisoare foarte pozitivă, semnată de către Roberto Gualtieri, președintele Econ, spune și doream doar să evidențiez ceva. Se spune că Comisia Econ încă nu a adoptat o poziție cu privire la această propunere specifică, însă ă, că împreună cu Comisia de Bugete pregătește un raport cu privire la stabilirea unei capacități fiscale pentru zona euro. Și scrisoarea continuă și aș dori să mai citesc în continuare, spune că uh, Uh, e evident că, în conformitate cu tratatele actuale, nu se conferă niciun fel de putere sau competență juridică niciunei uh, adunări parlamentare, dar Parlamentul European a susținut întotdeauna că controlul democratic trebuie să se facă la nivelul la care se iau deciziile și la nivelul la care deciziile sunt puse în aplicare. Și Parlamentul European reprezintă direct cetățenii europeni la nivel european. În uh, finalul scrisării, el spune și citez, voi transmite această petiție și anexele sale uh, echipei de negociere de la Comisia ECON și sper că astfel uh, Comisia va uh, putea fi informată în legătură cu deliberările legate de petiție și că petiționarii vor fi informați uh, în timp util. Deci, iată, i-am uh, informat pe petenți în legătură cu conținutul acestei scrisori și uh, am uh, văzut că și domnul Brască a cerut cuvântul pentru, pentru o intervenție. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Așa cum ați spus, în urmă cu câteva clipe, misiunea de informare de la Taranto a fost uh, anulată și a fost amânată. După cum știți, eu trebuia să fac parte din această delegație. Președinta, nu discutăm acest subiect acum. Discutăm petiția. Îmi cer scuze, spuse domnul Teri Cabras. Am crezut că suntem la sfârșitul ședinței. Nu, nu, îmi cer scuze. Da, n-am nimic de spus la, la petiție. Atunci aș dori să dau cuvântul uh, domnului uh, petiționar. Mi-ar plăcea să ne spuneți uh, ce credeți de, în legătură cu cele spuse de către comisia noastră, de către colegi și poate și despre conținutul scrisorii de la Comisia ICON. Ringrazio. Aș dori să vă mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. și care au uh, mm, susținut propunerea noastră. Deci, bineînțeles, eu îmi doresc ca petiția să rămână deschisă și îmi doresc și ca aceste propuneri să fie uh, analizate de către comisiile competente, dar și de către Comisia Europeană. Aș dori să repet că avem acest uh, această mișcare care pornește de la baza piramidei și care solicită mai multe resurse proprii pentru uh, Uniunea Europeană, la bugetul european. Cu atât mai mult uh, cu cât uh, unele state se opun oricărei majorări a bugetului european. Grație acestei cooperări întărite, noi considerăm că putem face un prim pas înainte, care sperăm că în anul 2020 ne va permite să mărim în mod uh, semnificativ uh, bugetul Uniunii Europene. Thank you very much. Mulțumim, dragi colegi. O să încerc să mm, conchid. Aș dori în primul rând, uh, stimate domn, Aș dori să vă mulțumesc din inimă, fierbinte, mulțumesc pentru contribuția la acest schimb de vederi în legătură cu revizuirea CFM. Cred că v-ați uh, îndeplinit misiunea de cetățean de onoare al Uniunii Europene în mod strălucit și admirabil. pentru că ați uh, dat dovadă de o perseverență absolut uh, fenomenală. Uh, petiția dumneavoastră uh, va fi analizată nu, în continuare nu numai de către Comisia uh, de Petiții, ci și de comisiile ECON, uh, de bugete al um, Comisiei de Ocupare și de către Comisia Europeană. Deci, comisia dumneavoastră, se putem spune, se află chiar în miezul uh, activității europene. Mulțumim încă o dată pentru că nu se întâmplă prea des ca un petiționar să reușească să uh, uh, facă, să aibă așa un impact puternic asupra um, afacerilor europene la toate nivelurile. Vă mulțumesc și uh, aș dori să vă asigur de faptul că Parlamentul European, atât prin intermediul grupului la nivel înalt cu privire la resursele proprii și prin dialogul continuu cu parlamentele naționale, va continua să se ocupe de uh, obiectul uh, petiției dumneavoastră. Deci menținem petiția deschisă și vom continua să uh, ne uh, continuăm activitatea pe baza contribuției dumneavoastră. Mulțumesc. Și acum văd că tot mai mulți colegi sosesc în sală, ori eu am încheiat cu ordinea de zi. Domnul uh, Lopez Aguilar, îmi cer scuze, domnul președinte, am sosit cu întârziere pentru că noi, cei care suntem membrii supleanți ai Comisiei PETI, venim de la alte petiții, dar noi suntem cei uh, care avem probleme, probleme uh, arzătoare. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, doamna președinte, mă uit la petiționar, el uh, râde și dă din cap uh, uh, aprobator. Ce vă pot spune însă? Astăzi avem mult timp la dispoziție. Dacă Juan Fernando vine la comisia noastră, îmi revine plăcerea să uh, îi dau cuvântul. ta. mulțumesc, Cecilia. And uh, I'll make it short because uh, actually I... Pe scurt, pentru că nu voiam decât să, nu pentru prima dată, să salut prezența în sală a celor care au uh, mobilizat, s-au mobilizat pentru a uh, cere uh, resurse suplimentare pentru Europa. De fiecare dată am venit la ședința uh, Comisiei de Petiții, de fiecare dată când s-a discutat acest subiect și de fiecare dată când am avut ocazia de a saluta această idee de a combina instrumentele pe care le avem la dispoziție, inclusiv planul Juncker, care a fost adoptat de către Parlamentul European, cu planul de investiții pentru Europa. și uh, faptul că acest plan trebuie folosit în mod cel mai bun cu putință pentru a stimula investițiile. E clar că avem nevoie de politici uh, fiscale pro-creștere economică, inclusiv la nivel european, favorabile creșterii economice, pentru a reînsufleți uh, economia europeană și pentru a promova dezvoltarea durabilă. Dar de fiecare dată uh, avem aceleași, um, aceleași tipare Uh, care, din păcate, nu duc la rezultate pozitive. Deci, uh, în loc să majorăm bugetul european pentru a permite uh, investiții strategice, pentru a dota fondul pentru investiții strategice cu noi resurse, precum taxa pe tranzacție financiară, financiare, nu facem decât să alocăm bani din alte surse, uh, din alte surse bugetare care uh, sunt uh, transferați. Și de aceea această petiție care a fost prezentată de către mișcarea un nou deal pentru Europa sosește la țanc. În 2006, în 2016, Uh, când uh, vom uh, revizui cadrul financiar multianual. E o ocazie pentru Parlamentul European să solicite mai mulți bani pentru dezvoltare durabilă, um, ocupare, un adevărat New Deal pentru Europa, într-un moment în care provocările um, așa cum a spus și președintele Juncker, provocările sunt existențiale, deci pun în pericol chiar existența Europei și sunt de acord cu el. Da, e o criză existențială cu care ne confruntăm și care, um, pentru a fi contracarată, necesită schimbări existențiale. Și deci îi salutăm uh, pe TENS și uh, dorim ca această petiție să rămână deschisă. Mm, pentru că sperăm ca uh, Comisia să ia măsuri pe marginea acestei propuneri, tocmai pentru a, prin a introduce un sistem de resurse proprii. proprii pentru a permite acest, uh, uh, acestui fond pentru investiții să, uh, să, să decoleze. Eu am susținut această inițiativă, deci profit de această ocazie pentru a-i sprijini și a le mulțumim o dată pentru prezență. Mulțumesc, Cecilia, mulțumesc pentru generozitatea de care e dat dovadă. Președinta, îmi amintesc că când uh, erați uh, președinte, întotdeauna ați fost uh, generos cu mine. Îi dau cuvântul și lui Eli Schlein, cu care cooperez în mod, pe, pe un dosar complet diferit. Eli. Mulțumesc, Cecilia. Poate că dosarul nu este chiar atât de diferit, pentru că vorbim despre reforma sistemului Dublin. Aș dori să mă exprim în limba mea, în limba italiană. Aș dori să mulțumesc și eu uh, petenților pentru deci, uh, care fac parte din uh, această mișcare New Deal pentru Europa. Noi am sprijinit această mișcare cu ocazia alegerilor europene, ultimilor alegeri. Este o nouă ambiție care intervine în acest context dificil cu care ne confruntăm astăzi Uh, ultimile patru luni au fost cu adevărat uh, traumatizante pentru noi. și votul uh, din Statele Unite de astăzi, care toate aceste evenimente care au consecințe care depășesc frontierele Americii. Deci, cred că astăzi, mai mult decât oricând, trebuie să ducem această bătălie și aceasta și pentru că este singura cale pentru a ne asigura că cetățenii înțeleg cu adevărat la ce servește Uniunea Europeană. Și ce poate face Europa pentru ei în viața de zi cu zi. S-a vorbit despre sistemul de resurse proprii, despre taxa pe eh, tranzacțiile financiare, taxa pe carbon. De ce toate aceste uh, subiecte sunt importante? Pentru că noi, noi eh, federaliștii, uh, și subliniez acest lucru, noi suntem convinși că provocările noastre sunt uh, europene și mondiale. Nu pot fi uh, soluționate la nivel național. Dar în momentul în care Uniunii Europene îi se cere să vină cu soluții comune de care avem nevoie, mă gândesc, de exemplu, la criza migrației, la uh, concurența fiscală nemiloasă, necruzătoare între guvernele care fac parte din Uniunea Europeană, politica externă și de securitate comună, Um, vocea externă, a, pe plan extern Europei, nu este foarte puternică, suntem cumva reduși la un statut marginal uh, uh, pe scenă internațională. Toate aceste situații fac ca Europa să fie obligată să aibă o reacție. Uh, o reacție însă de fiecare dată cu un buget prea redus, prea limitat. În Italia e ca și când ai vrea să uh, face o mașină Ferrari, Ferrari să meargă uh, cu un motor uh, de 500. Deci, încă o dată, subliniez că această petiție uh, este extrem de urgentă. Sigur că proiectul nu este com, complet. Uh, trebuie ca acest proces de integrare europeană să continue, pentru că el deocamdată bate pasul pe loc și uh, doar cu noi resurse putem, uh, putem reuși acest lucru. Mă bucur pentru această petiție. Colegul Benifei, vă rog, mulțumesc, mulțumesc doamnă președinte, mulțumesc pentru această oportunitate. Aș dori și eu să continui în limba italiană pentru că italianul este de origine italiană și este în, în sală, domnul petiționar, a, uh, a, când m-am alăturat a, uh, mișcării federaliste pentru Europa din uh, Italia, când eu am aderat la această mișcare, această federație a permis apariția acestei sau da, înfiriparea acestei inițiative a cetățenilor europeni uh, care uh, au fost autorii acestei petiții pe care am susținut-o cu ocazia unei audieri uh, anterioare și mă bucur de faptul că s-a spus uh, sus și tare că trebuie ca această petiție să rămână deschisă, pentru că e un instrument de mobilizare uh, și de dezbatere foarte important pentru, din motivele uh, menționate de colegi. S-a relansat uh, dezbaterea cu privire la resursele proprii, politica de investiții durabile, uh, prin intermediul unor noi surse de finanțare pentru Uniunea Europeană. Eu fac parte din Comisia de Ocupare și de Afaceri Sociale și pentru noi, pentru Comisia noastră, este un subiect foarte important, uh, pentru că um, atunci când propunem de uh, proiecte, proiecte uh, finanțate de către statul bunăstării, de exemplu, o alocație de șomaj pentru zona euro sau Garanția pentru Tineret, proiect care deja a fost lansat, ne lipsesc uh, resursele financiare. Un plan de investiții uh, care merge chiar mai departe decât planul Juncker e o propunere utilă, încă o dată, dar este, din păcate, restrânsă, limitată deocamdată. Deci cred că această dezbatere este uh, oportună. Deci cred că e foarte important ca petiția să rămână deschisă pentru că e nevoie de o reacție puternică din partea instituțiilor, a Comisiei Europene și din partea Parlamentului European în limitele competențelor noastre. Ceea ce va permite ne va permite să obligăm guvernele noastre să acționeze. Statele membre adesea uh, au uh, obiective foarte uh, neambițioase și uh, impactul asupra funcționării europene este negativ. Deci eu aș dori, în calitate de federalist european și în calitate de europarlamentar, uh, să susțin această mișcare federalistă. Deci mulțumesc petiționarului uh, și mulțumesc tuturor celor care uh, s-au implicat pentru ca petiția de astăzi să fie dezbătută astăzi, pentru că calea Uh, care ne așteaptă este încă lungă și sunt sigur că vom uh, reuși dacă vom uh, folosi acest instrument, un instrument util și important, cum am spus deja acest lucru. Trebuie să obținem un buget suplimentar pentru zona euro cu resurse proprii, să creăm capacități de investiții comună, comune. Iată aspecte care uh, sunt foarte importante pentru cetățenii europeni și care trebuie să rămână în centrul atenției noastre. Președinta, e ușor să fii președinte când domnește acordul. Și așa este în această dupămasă, cu toții suntem de acord, este o contribuție minunată, rodnică, am mulțumit deja petiționarului și cred că vă puteți întoarce în Italia cu sentimentul că dumneavoastră, în calitate de cețan, de persoană, ați adus o contribuție foarte importantă uh, la construcția Europei la toate nivelurile, prin toate instituțiile. Nu se întâmplă prea des așa ceva. Deci mulțumesc pentru prezență, mulțumesc uh, pentru dezbatere și uh, drum bun uh, acasă. Now, colleagues, I'm, I'm in my good mood have a nice coffee break. Acum vă propun să facem o pauză de cafea. Domnul Terica Braz, vă rog. Uh, sunteți foarte generoasă, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru intervenția anterioară pentru că am sosit uh, prea târziu, am venit uh, de la o ședință complet diferită și nu știam care, unde sunteți sau nu, nu, nu știam ce se întâmplă. Deci, încă o dată, aș dori să mă scuz. Deci, aș dori acum însă să revin la obiectul intervenției mele. Ați uh, anunț, a spus că vizita de informare de la Taranto a fost amânată, a fost anulată și amânată. După cum știți, eu trebuia să fac parte din această delegație și doream să vă spun că îmi pare rău că această vizită a fost anulată, e mare păcat. Eu cu dumneavoastră vorbeam. Doar trei aspecte. Îmi pare rău că această vizită nu a putut uh, avea loc pentru că toți colegii nu au putut să vină. În al doilea rând, cred că anularea a fost anunțată cu foarte puțin timp înainte de vizită, spre surprinda celor, surpriza celor care își doreau să meargă. Nu cred că a fost o, o publicitate pozitivă pentru comisia noastră și pentru cei care ne așteptau acolo, la fața locului. Și în al treilea rând aș dori să știu dacă aveți uh, o dată pentru vizita care a fost anulată, vă rog. I also regret. Și mi-a pare rău. Împărtășesc această frustrare cu dumneavoastră, dar Într-adevăr, Parlamentul European, dacă ar fi apărut doar cu un membru sau doi, uh, ar fi dat o imagine foarte negativă. Realitatea este că noi doream să mergem uh, din 2 până 4 noiembrie la Taranto, în Italia, Domnul Tari Abras, ar fi trebuit să fiți uh, președintele acestei uh, vizite, doamna Pitera și membrii ex officio. Domnul Cozolino era pe listă și doamna Evi de la grupul EFTD. Scopul nostru era să vizităm uh, această oțelărie de la Elva și să facem o vizită de informare la Taranto. E mare păcat că foarte târziu, în ultimul moment, uh, colegii au anulat. Și având în vedere că dacă anulez cu mai puțin de patru săptămâni înainte, trebuie să plătim uh, toți interpreții. Și dacă contribuabilii din Europa ar ști cât costă Deci, eu la ședința coordonatorilor am spus, uh, trebuie să aplăcă, aplicăm uh, disciplina bugetară. Nu putem irosi, nu putem uh, risipi banii contribuabilului și nu putem strica mm, reputația Parlamentului European dacă sosim cu doi deputați și cu o armată de interpreți. Pentru că mm, mm, transmitem o imagine complet greșită. a Parlamentului European. Nu putem face acest lucru. Nu se poate, nu suntem uh, credibili. Și avem și reguli în legătură cu uh, funcționarea comisiei noastre. Uh, reguli uh, pe care le-au uh, agreat fiecare grup politic, am ajuns la un acord în comun și s-a luat această decizie în comun. În conformitate cu aceste reguli de funcționare, am hotărât că dacă ar fi să mergem doar cu un membru uh, ex officio, cred că nu e suficient. Nici măcar nu e permis. That it, it had to be Trebuia să fie anulată pentru că nu avea niciun rost. Problema e că au dispărut din grup oamenii. Nu doar unul, ci toți cred că acest lucru trebuie tratat cu o mare seriozitate, adică organizarea unei astfel de delegații. Și eu v-am trimis imediat un mesaj sunt, punând că sunt de acord cu anularea, pentru că nu mai avea rost să se meargă în acea vizită. Dar vă întreb, aveți o dată pentru reprogramarea delegației, pentru că suntem așteptați acolo și sunt dornici să mergem în vizită doamna președinte. Ceea ce avem acum de făcut este să întrebăm uh, grupul, să, de fapt să uh, întrebăm din nou pe coordonatori. Asta trebuie făcut acum. Eu nu pot să trec peste capul coordonatorilor să iau o decizie singură. Nici secretariatul nu poate face acest lucru. La cererea colegilor vom discuta uh, într-o reuniune viitoare a coordonatorilor. Nu este un lucru prevăzut pentru astăzi, dar se va face în viitor, în momentul în care ne spuneți că vreți să discutăm. Vom face acest lucru respectând regulile. Tocmai asta cerem, spune colegul din sală. Doamnă președinte, da, asta și vom face. Margaret, vreau să intervin și în reuniunea publică, pentru că ce nu se înțelege cu adevărat e că vizitele de constatare nu pot fi uh, comparate cu delegațiile din alte comisii. E ceva ce ține strict de munca noastră, de activitatea noastră. Am fost în delegații în care erau numai doi și uh, în Italia, de exemplu, am fost numai doi și a fost foarte eficient. Iar uh, petiționarii, cetățenii au avut impresia că cineva are grijă, că îi ascultă. Deci cred că ar fi mai bine să nu mai fim în această situație, pentru că s-a mai întâmplat să avem un plan de urgență și să spunem, chemăm pe alții uh, dacă spune cineva că nu poate veni, gata, se anulează. Să avem un plan de rezervă. Spuneam că dacă regulile zic acest lucru, uh, pentru cei care nu doresc să meargă, să nu fie chiar așa de simplu. Domnul președinte, nu... Uh, Asta spuneam, nu e chiar așa de simplu. Îl admir pe domnul Tăricabria, Cabras, uh, pentru că era ultimul soldat care a rămas să, să apere frontul, dar nu puteam să trimitem un singur uh, uh, parlamentar și un singur membru ex officio. Pur și simplu nu se putea, dar nu e locul să discutăm aici, o să discutăm în reuniunea coordonatorilor și Domnule uh, uh, Cabras, uh, v-am dat cuvântul pentru că ați cerut și ați dorit să discutăm. Iar în continuare vom discuta cu coordonatorii și acum facem o scurtă pauză de cafea până la reuniunea coordonatorilor, care începe la 5 fix, nici o secundă mai târziu, pentru că sunt foarte multe lucruri de discutat.